Procederemos la Comisión. Trecem la declarația Consiliului și a Comisiei în ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu. Are cuvântul în numele Consiliului doamna Malmström. Tack så mycket, herr talman, ärade ledamöter. Konflikt Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Conflictul din Orientul Mijlociu este unul dintre subiectele discutate în Parlamentul European la începutul președinției suedeze și e plăcut ca acum, la final, să vă pot uh, prezenta un raport uh, de inventariere. Subiectul acesta a fost discutat cu miniștrii de externe și săptămâna trecută și am discutat uh, și încă în detaliu. Săptămâna trecută am discutat de deci această problemă și s-au adoptat concluzii și toate statele membre sprijină concluziile care stabilesc foarte clar poziția um, UE cu privire la procesul de pace din Orientul Mijlociu. Consiliul și președinția doresc prin aceste concluzii să tragă un semnal foarte clar cu caracter european, spunând că sperăm să se poată relua discuțiile între parteneriat dintre parteneri pe viitor. Suntem îngrijorați de lipsa de progres în procesul de pace și clarificăm faptul că sprijinim eforturile SUA pentru realizarea păcii. UE cere partenerilor, partenerilor să-și asume responsabilitățile și să începe negocierile privind granițele, Ierusalim, refugiați și securitate. Concluziile stabilesc foarte clar poziția UE care există deja de mult timp. Ne bazăm pe dreptul internațional. Poziția UE este, cum am spus, foarte clară că trebuie să existe o soluție bistatală pe baza granițelor din 67. În ceea ce privește Ierusalimul, clarificăm faptul că dacă se dorește cu adevărat pace, atunci statutul Ierusalimului ca viitoare capitală trebuie să fie rezolvat acest statut prin negocieri. Reluarea negocierilor israelo-palestiniene în acest an au avut legătură cu eh, chestiunea așezărilor eh, s-a cerut o înghețare a acestui proces. Consiliul pentru afaceri externe apreciază această decizie și sperăm că acest lucru va duce la reluarea unor negocieri esențiale. Observăm uh, decizia surprinzătoare din 1 decembrie a guvernului israelian de a începe noi uh, așezări ca parte a programului când tocmai s-a hotărât înghețarea acestui proces, lucru care contravine eforturilor de a crea o bună atmosferă pentru rezolvarea situației. Când colega, colegul meu Carlson a venit la 1 decembrie în Comisia pentru Dezvoltare, a spus că urmărește îndeaproape situația la fața locului și se asigură de oferirea de sprijin foarte necesar. lucruri foarte importante la, în ceea ce privește accesul, gaza, care, probleme care sunt avute în vedere. În ultimele luni, Uniunea Europeană și președinția au clarificat foarte exact poziția noastră cu privire la aceste așezări și izolarea fâșiei Gaza, care este um, contraproductivă și nu poate fi acceptată. Uniunea Europeană își menține cererea de a deschide punctele de frontieră imediat, de a se deschide punctele de frontieră imediat pentru uh, oameni, bunuri și ajutoare umanitare, să se deschidă fără nici o condiție și rezoluția 1960 trebuie să fie implementată în acest sens. De asemenea, cei care uh, îl uh, țin prizonier pe soldatul israelian trebuie să le libereze imediat. În ceea ce privește Gaza, sperăm că Liga Arabă și egiptenii pot să continue discuțiile în ceea ce privește obținerea păcii. Este foarte important pentru a rezolva problemele dintre Ierusalim, Cisjordania și Gaza. Este clar, pacea între Israel și Palestina poate să fie realizată dacă palestinienii rămân uniți reprezentanții noștri, înalții noștri reprezentanți au urmat îndeaproape situația la fața locului și consideră că Israelul slăbește populația palestiniană, lucru îngrijorător. Ne vom continua sprijinul pentru Ierusalimul de Est pentru a ajuta la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru palestinieni acolo. Mesajul pe care uh, l-am pus în concluziile Consiliului în acest sens este unul foarte relevant. Este important că se dorește o soluție și între Israel și Siria și Israel și uh, Liban ca un prerechizit pentru pacea în Orientul Mijlociu. Dorim să sprijinim toate aceste eforturi, fiindcă uh, vor avea implicații pozitive pentru întreaga regiune. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru introducerea acestui subiect pe ordinea de zi. Gracias, señora Malmström. Mulțumesc, doamnă Malmström. Acum, din partea Comisiei, are cuvântul doamna Ashton. Um, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus, Consiliul a adoptat o serie de concluzii pe fond în legătură cu procesul de pace din Orientul Mijlociu săptămâna trecută. S-au stabilit acolo pozițiile de principiu în legătură cu o serie de chestiuni esențiale și eu cred că s-a făcut acest lucru în mod foarte clar și ferm și, într-adevăr, trebuie să repet ceea ce a spus președinția, așa nume. Este suficient să spunem că prin reafirmarea acestor principii sper să fi contribuit la reinstaurarea unei atmosfere de încredere în uh, Palestina și de o reintegrare a procesului de pace. Firește că aceste concluzii se vor deveni foarte utile pentru mine ca eu să pot să vă orientez în interpretarea lor în următoarele luni. M-ați invitat aici să vorbim despre activitatea politică cât și despre situația politică din Ierusalimul de Est. Într-adevăr, și pe noi ne îngrijorează profund această chestiune. Ierusalimul de Est este un teritoriu ocupat ca întreaga Cisjordanie. Uniunea Europeană se opune demolării de locuințe palestiniene, evacuării familiilor palestiniene și construcții construcției de așezări israeliene și de instalare a unei bariere de separație. Ne ocupăm de această chestiune la nivel politic prin canale diplomatice și prin afirmațiile publice pe care le facem. În același timp, abordarea presupune și asistență practică pentru a ajuta populația din Palestina, din Ierusalimul de Est. Spre exemplu, există o lipsă de 1200 de săli de clasă pentru copiii palestinieni din Ierusalimul de Est. De ce dorim să consolidăm uh, instituțiile de învățământ în același timp și spitalele palestiniene trebuie să continue să funcționeze în Ierusalimul de Est. Și de asemenea este foarte mult de lucru cu tinerii palestinieni din oraș care sunt afectați în proporție foarte mare de probleme psihologice și de șomaj. În acest moment, în Ierusalimul de Est punem în aplicare activități care costă 4,6 milioane de euro. O altă chestie chestiune care ne îngrijorează firește este situația din Gaza și în mod constant am făcut apel la un flux de ajutoare și uh, prezență a persoanelor. În fiecare zi auzim reclamații legătură cu condiția de viață a celor din fâșia Gaza și până din ianuarie nu s-a reușit foarte mult în materie de reconstrucție și o serie de probleme grave se mențin cum ar fi o apă potabilă, uh, accesul la apă potabilă și aceste probleme trebuie rezolvate fără întârziere pentru a resuscita sectorul privat și pentru a reduce dependența fâșiei Gaza Gaza de ajutoare umanitare. A venit momentul să trecem la fapte și să punem în practică aceste concluzii ale Consiliului. Trebuie să vedem în ce mod putem să redemarăm un proces politic. Se pare că cele două părți s-au îndepărtat și mai tare în ceea ce privește participarea comună uh, la atingerea unui scop comun. Voi uh, spune că principalul meu obiectiv este acela de a mă întâlni cu principalul factor implicat și să constat eu în ce mod se poate implica Uniunea Europeană. Cred că putem fi cu toții de acord de Uh, cu prioritatea principală în legătură cu reluarea negocierilor între Israel și Palestina, nu doar negocieri de dragul negocierilor, ci negocieri care să ducă la un acord de pace și astfel să se întoarcă o filă. Nu cred că și nici nu mă doresc că nici regiunea nu își dorește să mai aibă loc uh, niciun fel de negocieri sterile. Negocierile tot țin de ani de zile și se tot fac tot felul de declarații de principiu. S-a semnat una în 1993. Asta se întâmplă în urmă cu 16 ani. Negocierile trebuie să aibă la bază bază dreptul internațional și să respecte acordurile precedente și toate chestiunile ar trebui să fie abordate inclusiv uh, viitorul uh, Ierusalimului ca și capitală comună. Trebuie de asemenea să stabilim un calendar tocmai pentru a ajunge la o mediere eficientă. Avem nevoie de angajament ferm și voință politică fermă atât din partea Israelului cât și a Palestinei pentru a demara negocieri reale. Uniunea Europeană este dispusă să sprijine ambele părți, să-și asume acest angajament și să le ofere sprijin în acest mediu atât de complicat al negocierilor. Prezența mea va garanta faptul că Uniunea Europeană va avea o activitate armonioasă și coordonată. Am sprijinit constant Israelul și Palestina, oferindu-le suficientă marjă de negociere bilaterală. Asistența noastră a permis autorităților palestiniene să creeze instituțiile viitorului stat palestinian, astfel încât să poată furniza servicii poporului palestinian și să fie un vecin, să spunem, demn de încredere în acea zonă. Știm că acest teritoriu este divizat atât politic cât și, și nu numai. E nevoie de negocieri credibile la care să participe parteneri fermi din Israel și Palestina. Israelul nu are nimic de pierdut dacă are în Palestina un partener puternic. De aceea eu cred că această înghețare parțială a consumului de așezări reprezintă un pas înainte către reluarea unor negocieri reale și fructuoase. Statele Unite rămân un factor important în uh, Orientul Mijlociu și e nevoie de un parteneriat ferm cu Uniunea Europeană și rar s-a întâmplat să fie relațiile bilaterale atât de bune. Am ajuns la acest moment printr-o coordonare coerentă a pozițiilor noastre, iar Uniunea Europeană în continuare va sprijini și va lucra în strânsă cooperare cu, Euro- cu Statele Unite în acest sens. Quartetul trebuie să fie revigorat. E actual, actual blocaj al negocierilor cere acest lucru. E nevoie de o mediere dinamică pentru depășirea acestui obstacol. Pacea din Orientul Mijlociu are nevoie de o soluție exhaustivă. Atât Siria cât și Libanul joacă un rol foarte important și așteptăm să fie pus în aplicare inițiativa de pace arabă. Și Liga Arabă trebuie să participe la această inițiativă. Trebuie să avem o abordare multilaterală, un cadru multilateral trebuie să vină în completarea cadrului bilateral existent între Israel și Palestina. În următoarele luni am intenția de a menține o legătură strânsă cu Parlamentul în legătură cu toate aceste chestiuni și sunt pe deplin conștient de rolul activ pe care îl joacă Parlamentul și în calitate de autoritate bugetară. La nivel politic, delegațiile colaborează cu Knesetul și cu legislativul, Consiliul Legislativ din Palestina. Săptămâna trecută, delegația în acest spațiu a vizitat teritoriul palestinian ocupat și s-a arătat foarte îngrijorată această delegație în legătură cu situația de la fața locului. Și în sfârșit salut continuarea activităților grupurilor de lucru din Parlament în legătură cu procesul de pace care se va reuni încă o dată săptămâna aceasta. Mulțumesc, doamnă Ashton. Acum trecem la oratorii din partea grupurilor politice. În numele grupului PPE, pentru două minute, are cuvântul domnul Casulidis. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul unei vizite a unor tineri șefi palestinieni și israelieni la Parlamentul European, am discutat despre viitor și mai ales despre această soluție bistatală pe baza granițelor din 1957, Ierusalimul fiind capitala celor două state, demilitarizarea celor două state și reiterarea inițiativelor de pace arabe din anul 2007. Și totul să poate să fie făcut încât să nu se altereze echilibrul demografic al celor două state. Chiar dacă tinerii au o adevărată viziune de viitor, se pare că seniorilor le este mai greu să se reconcilieze cu aceste idei. Iată, acum există deja inițiativa egipteană și, pe de altă parte, încă nu s-a eliberat um, soldatul israelian ținut uh, o state și încă nu s-a îmbunătățit situația de securitate din Gaza. Iar redemararea colonizărilor din partea israeliană face să se îndepărteze și mai mult perspectiva creării unui stat palestinian. Se pare că guvernul israelian nu mai acordă prea multă atenție la uh, cât de rău îi se strică imaginea pe plan internațional în urma acțiunilor sale. Preferă numai să se uite în propria curte. Mulțumesc, domnule Casulide, spune președintele. ah, doamna Atkins. Ați cerut să interveniți în cadrul Catch the Eye sau pentru a pune o întrebare domnului Casulides? A, pentru procedura de atragere atenția președintului pentru Catch the Eye. Deci, acum în numele grupului socialiștilor și democraților, domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte a Consiliului, doamnă comisar Ashton, Vreau să mulțumesc președinției suedeze pentru că a avut această inițiativă. Toate felicitările mele și vă mulțumesc, doamne Ashton, pentru faptul că pentru prima dată veniți aici de când v-ați uh, preluat funcția de uh, vicepreședinte al Comisiei și de înalt reprezentant. Este într-adevăr o chestiune de politică externă și de securitate, deci trebuia să fiți prezentă. Acum, Declarația adoptată de Consiliul este una bună. Nu este una cu un caracter anti-israelian. Din potrivă, este în interesul acestui stat, în interesul securității Israelului. Trebuie să subliniem acest lucru. Dacă noi, europenii, suntem activi, trebuie să rămânem în continuare astfel. Stimată doamnă Ashton, chiar vă rog să țineți cont de această dorință a noastră. Eu m-am deplasat în Statele Unite și m-am întâlnit cu colegi din Congres și îmi dau seama că președintele Obama nu are multă marjă de manevră, pentru că acolo există o poziție unilaterală pro-Israel. Prietenii noștri palestinieni nu au aproape nicio șansă. Evident că trebuie eliberat acest soldat care este ținut ostatic, aici să se întoarcă în familia sa, dar noi suntem foarte îngrijorați de situația mizerabilă a palestinienilor. Tot ceea ce este menționat în concluziile Consiliului este foarte important, mai ales în ce privește frontierele din 1967. Și nu înțelegem cum au putut să uh, redemareze uh, colonizările, cum a putut să continue timp de atâția ani de zile această politică de colonizare. Pe de o parte, ei spun că încetează și au un program de priorități naționale și apoi ni se spune că nu, că este o evoluție cât de naturală, că au nevoie de aceste noi colonii. Când vedem ce se întâmplă zi de zi, cum sunt confiscate terenurile palestinienilor, așa ceva este inacceptabil și este cu atât mai inacceptabil ce s-a întâmplat cu delegația Parlamentului. Colegul de Rosa va putea să vă spune el însuși. Este dreptul parlamentarilor să se deplaseze în fâșia Gaza și să vadă ce se întâmplă acolo. Dacă Israelul are ceva de ascuns și eh, împiedică accesul parlamentarilor în fâșia Gaza, nu putem eh, să stăm cu brațele încrucișate în fața unei asemenea decizii. Trebuie să existe o bună politică în Orientul Mijlociu. Mulțumesc, domnule Svoboda. Acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul doamna Marianeț pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant și vicepreședinte a Comisiei, stimată doamnă președinte a Consiliului, mai întâi mă, mă adresez dumneavoastră, doamnă Malmström, pentru că vreau să vă adresez toate felicitările pentru concluziile care au fost adoptate de Consiliul de Afaceri Generale, în special asupra Orientului Mijlociu și uh, pentru menționarea situației din Ierusalimul Est. Este un semnal clar trimis celor care chiar vreau să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Pentru că pentru prima oară de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, putem să vorbim despre acest raport, raportul șefului de delegație. Delegația care s-a deplasat în Israel și am putut să votăm cu unanimitate și concluziile Consiliului, în special în ce privește Ierusalimul de Est. Este, cum spuneam, un mesaj foarte clar și sper că autoritățile israeliene să înțeleagă cât de simbolică este această evoluție. Vorbim foarte des aici, dragi colegi, despre situația din Orientul Mijlociu. Uneori avem senzația că facem doi uh, pași înainte, trei înapoi. Există motive de speranță, dar și o mulțime de motive de disperare rămânem optimiști. Grupul meu crede cu tărie că atât izraelienii cât și palestinienii pot să conviețuiască în două state vecine și independente. Și numai astfel securitatea fiecăruia va putea să fie prezervată. Suntem cu toții de acord asupra măsurilor ideale care ar trebui să fie adaptate și vrem să contribuim la luarea acestor măsuri. Ierusalimul este una dintre cele mai frumoase orașe din lume. Nu știu dacă deja ați văzut ce frumoasă este lumina în acest oraș. Este tragic faptul că populații vecine nu pot să trăiască uh, cot la cot în pace și sper că acum, în ajun de Crăciun, să reușim să asigurăm un climat mai pașnic în Ierusalim. Acum, în numele verzilor, doamna Lucas, nu și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să salut declarațiile Consiliului și Comisiei. Am o întrebare pentru ambii reprezentanți. Când vom trece dincolo de aceste cuvinte frumoase, cu care sunt de acord, dar când vom vedea și fapte? Auzim tot timpul aceleași cuvinte, că trebuie să ne asigurăm că Israelul face una sau alta, dar avem nevoie de instrumente care să ne ajute să impunem acest lucru. Altfel, Israelul cum va continua să ne ignore? Întrebarea mea ar fi, deci ce puteți face practic? ce putem face practic pentru a vedea un progres în acest sens, fiindcă e vorba de, poate, suspendarea acordului de asociere Israel-UE. În ceea ce privește situația din Ierusalimul de Est, apreciez inițiativa președinției suedeze și claritatea acesteia în ceea ce privește rolul Ierusalimului ca o capitală a celor două state. Și e important ca Israelul să-și înghețe activitatea de colonizare și, de asemenea, salut autorii raportului referitor la Ierusalimul de Est Moraes, raport care vorbește cu claritate și viziune, lucruri care lipsesc adesea din dezbateri politica de anexare ilegală a Israelului uh, este uh, dirijată către slăbirea poziției palestinienilor s-a cerut Consiliului să se adopte o gamă largă de recomandări care rezultă din acel raport și cred că trebuie să existe acțiune urgentă din partea Consiliului în acest sens. Dacă Uniunea Europeană are un angajament clar pentru o soluție bistatală, trebuie să facă tot ce poate pentru a uh, consolida caracterul palestinian al Ierusalimului de Est și raportul ilustrează niște metode practice de a face acest lucru. Yes, Mulțumesc domnului Lucas, doamnei Lucas și acum în numele conservatorilor și reformișilor domnul Van Dalen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulți se roagă pentru pace acum în Orientul Mijlociu, probabil că e pierdere de vreme, probabil că Israel nu o să se răzgândească niciodată. În orice caz, este foarte important că toată lumea dorește să se încheie pace acolo. În orice caz, probabil că vom putea aborda această chestiune într-un mod diferit. Dacă toate părțile fac eforturi pentru a se ajunge la o stație pașnică, atunci e nevoie și să se facă concesii din ambele părți. Aduceți-vă aminte, s-a întâmplat cu fâșia Caza. Din păcate, însă, acest lucru nu a dus la uh, o situație pașnică acolo și probabil că, până la urmă, vă aduceți aminte, Israelul a invadat fâșia Gaza așa încât acum uh, ne confruntăm cu situația din Cisjordania și o serie de blocaje rutiere care au fost instalate acolo, ceea ce nu reprezintă modalitate de a sprijini uh, discuțiile și negocierile de pace. Aceste uh, măsuri ale guvernului Netanyahu creează probleme Văd că există probleme și în ceea ce privește partea palestiniană. Se pare că pur și simplu ei au o atitudine reticentă și așteaptă să facă Israelul un prim pas. Nu văd niciun gest din partea Palestinei de a participa la discuții și la negocieri. Probabil că părțile implicate chiar nu vor să facă acest lucru. Hamasul pare avea o legătură indisolubilă cu Fatahul și de aceea ne întrebăm uh, cine pe cine influențează. Cred că a venit vremea ca și palestinienii să arate foarte clar că își doresc și ei pace. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Dalen. În numele grupului Stânge Unite Europene are timp de un minut și jumătate cuvântul domnul Triantafilides. Chirie Proedre, Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant, doamnă președinte a Consiliului. Salutăm decizia Consiliului um, de la ultimul summit. Ea confirmă faptul că Uniunea Europeană dorește această soluție bistatală pe baza frontierelor din 1967. Dar în baza vizitei noastre recente uh, din regiune ne dăm seama că situația uh, este uh, una imposibilă și perspectiva creării unui stat palestinian uh, un vis și asta din cauza zidului care a fost construit, ci și din cauza faptului că acum sunt construite noi colonii uh, în partea de est a Ierusalimului și în partea cea mai vastă a Cisjordaniei. Mai mult de 500.000 de coloni trăiesc în aceste teritorii și mai ales în uh, Ierusalimul de Est se fac eforturi uh, pentru a înconjura practic uh, palestinienii de uh, case ale colonilor, astfel încât să îi determine pe cetățenii palestinieni să-și părăsească terenurile. Guvernul israelian folosește negocierile uh, de pace pentru a câștiga timp. De fapt, ei fac tot pentru a-și impune suveranitatea pe tot teritoriul palestinian dincolo de uh, atașamentul Uniunii Europene pentru această soluție bistatală, Uniunea Europeană ar trebui să facă mai multe pentru a stopa acțiunile Israelului. Acolo se fac violări flagrante ale drepturilor omului uh, în mod regulat și în special uh, ar trebui folosit articolul numărul 2 al Consiliului de Securitate ONU pentru a impune sancțiuni asupra Israelului. Dacă nu sancționăm în nicio fel Israelul, ei își vor continua politica și chiar o vor uh, înăspri față de uh, uh, palestinieni. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Belder, numele grupului dumnealui. Mulțumesc, domnule președinte. Au nebunit oare europenii? Aceasta este întrebarea retorică pe care am auzit-o eu la începutul lui decembrie pe buzele unor americani. Și obiectul era referirea unilaterală la Ierusalimul de Est ca o capitală a ambelor state într-o propunere de rezoluție a Consiliului. Ca președinte al delegației pentru relația cu Israelul, aș fi așteptat și aș fi sperat să existe un început mai constructiv pentru dialogul transatlantic pe acest subiect. Și uh, la o analiză mai atentă a proiectului de declarație și a declarației finale, am fost impresionat, la fel ca și colegii din Congresul American, cu privire la această divizare a Ierusalimului. Și vreau să mă distanțez de această chestiune. Declarația Consiliului cu privire la Orientul Mijlociu va avea consecințe diplomatice foarte grave. Va fi o palmă în fața procesului de pace lucru care este valabil pentru toată lumea și mă mir că președinția suedeză dorește această relație tensionată cu statul israelian. Deci există niște preocupări fundamentale pe care eu le sprijin și aș vrea să uh, Uh, stimuleze autoritatea palestiniană să reia negocierile, să facă ceva în acest sens. Uh, se stabilește principiul quartetului în 9 um, noiembrie 2008 și nu trebuie să se începe acum negocieri bilaterale. Reacția uh, americană la declarația Consiliului a subliniat acest lucru. Trebuie să ne resemnăm la acest impas în procesul de pace? Evident nu situația din Israel mi-a arătat clar că există nevoia și posibilitatea unui proces de apropiere dintre Israel și autoritatea palestiniană, un transfer gradual al puterii către eh, Cisjordania, o cooperare economică mai consolidată și consolidarea și înființarea unor instituții palestiniene eh, viabile care să ajute la procesul de pace și cer Consiliului și Comisiei să își oprească declarațiile contraproductive cu privire la procesul de pace și, în schimb, să investească într-o cooperare între israelieni și palestinieni. Aceasta este abordarea standard în Europa, în Europa nu-i așa? Mulțumesc, domnule Belder. Acum, pentru neafiliați, un minut, doamna Doț. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, ca europarlamentar. Uh, care face parte din delegația pentru relație cu Israel, am tot auzit tot felul de comentarii în legătură cu procesul de pace din Orientul Mijlociu și declarația Comisiei. Totuși, și eu, la fel ca antevorbitorii mei, am rămas extrem de îngrijorată în legătură cu această situație. Israel este singura democrație funcțională din acea zonă, iar tactica preferată a adversarilor a fost uh, terorismul împotriva statului. Consider că și Consiliul și Comisia, prin declarația lor, nu atribuie meritele, nu recunosc meritele Israelului în acest domeniu. Ba chiar în altul reprezentant aici s-a referit la acele temeri în declarația pe care a făcut-o. Mai mult decât atât, cred că această declarație apasă prea tare pe umerii Israelului, atât în ceea ce privește neajunsurile în procesul de pace și în ceea ce privește soluționarea chestiunilor aflate în continuare în litigiu și în mod deosebit problema orașului Ierusalim. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Toți. Are acum Trecem la alți vorbitori. Are acum cuvântul domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Este o ocazie unică pentru că avem aici prezentă pe doamna Malmström și care în curând va face parte din comisie și doamna Ashton care este deja membra a comisiei. În tot cazul, domnule președinte, concluziile adoptate de Consiliu nu sunt neapărat optimiste. Suntem îngrijorați. Se, s-a stagnat cu totul procesul de pace și uh, putem discuta despre foaia de parcurs, despre conferința de la Madrid, despre rezoluțiile Consiliului de Securitate, dar nu este nimic nou sub soare. Ar trebui noi să ne aducem o adevărată contribuție pentru a rezolva problemele problemele le cunosc cu toții, securitatea, frontierele, Ierusalimul este aprovizionarea cu apă. Dar, domnule președinte, există și elemente noi și mi-aș dori ca invitatele noastre de astăzi să vorbească despre ele. Mai întâi, moratorul de 8 luni. hotărâre luată de guvernul israelian. Credeți că acest moratoriu ține de um, atitudinea noi, administrației americane? Și vreau să mai știu ce credeți despre declarațiile care au fost făcute ieri în fâșia Gaza de reprezentantul Hamasului, care spunea că nu are intenția să facă concesii și să recunoască Israelul. care uh, va fi continuitatea unui eventual referendum organizat asupra uh, chestiunii ocupării teritoriilor ocupate. Și crede, ce credeți despre uh, raportul Glanstone și adoptarea sa de către Comisia Drepturilor Omului a ONU? Credeți că este un raport care va favoriza procesul de pace sau, din potrivă, care îl, îl va face să se împiedice, așa cum spun israelienii? Mulțumesc, până, domnul președinte. Are cum are cuvântul domnul Proențias de Rosa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Există două angajamente la care vreau să mă refer și pe care vreau să le apreciez în declarația Consiliului, care angajamente au potențialul creării unei noi, um, unei noi context sprijinul pentru finalizarea ocupației uh, israeliene și înființarea statului palestinian și disponibilitatea uh, Uniunii pentru recunoașterea statului palestinian. Săptămâna trecută am condus o delegație oficială a Parlamentului în teritoriile palestiniene ocupate și încă o dată am văzut eu singur sistemul de apartheid implementat de Israel împotriva împotriva cetățenilor palestiniani împreună cu distrugerea locuințelor, pământurilor uh, și locurilor lor de reculegere religioasă. După publicarea declarației Consiliului, delegația mea avea o um, delegației mele i s-a ridicat permisiunea de a merge în Gaza. Aceasta, evident, nu este atitudinea unui stat prieten și are de-a face cu încălcarea drepturilor democratice a acestui Parlament, și anume să avem relații decente și democratice cu um, aleșii poporului palestinian. Am văzut printre cei cu care ne-am întâlnit disperare în Ebron, în Jerusalimul, Ierusalimul de Est, în uh, Ramala și dacă există disperare, există și violență. Putem înregistra progrese dacă vrem sau putem lăsa lucrurile să alunece într-o violență și mai mare care va duce palestinienii moderați uh, afară de, de la conducere, lăsând locul altora mai violenți. Și de aceea apel la Consiliu și la baronesa Ashton, pe care o salut, pentru a reînvigora implicarea Uniunii în, acest, uh, în aceste discuții, nu doar a quartetului. Și de asemenea cer implementarea unui calendar uh, în concordanță cu calendarul de 2 ani al autorității palestiniene și în concordanță cu principiile subliniate săptămâna trecută. Trebuie să apărăm drepturile omului, trebuie să utilizăm accesul pe care îl avem, pe care l-au americanii pentru a motiva israelienii. Accesul uh, pe care îl avem, deci trebuie să ne ajute să determinăm Israelul să acționeze responsabil internațional și trebuie să convingem Statele Unite să se reimplice în acest proces, așa cum am făcut-o și noi săptămâna trecută. Mulțumim domnului De Rosa. Acum un minut are cuvântul domnul Davis. Domnule președinte, șeful de misiune al Uniunii Europene pentru Ierusalimul de Est uh, ne-a transmis niște date tulburătoare. Haideți să nu mai batem câmpii, să ne ascundem după cireș. Este foarte clar din acest raport că ceea ce se întâmplă în ierusalimul de Est este o formă de purificare etnică. Au fost furate case ale palestinienilor, oamenii au fost dați afară din casă cu forța și toate aceste forțe ale păcii, toate obiectivele realizate sunt distruse. Ce vom face? Este întrebarea. Propunerea Comisiei, Consiliului este de salutat. Știm că sunt puternici aici, pentru că guvernul izraelian de îndată a spus nu-i nicio noutate acolo și nici nu l-a băgat în seamă. Și s-a tot învățat să nu ia în seamă ceea ce le spunem, pentru că noi nu i-am sprijinit niciodată prin fapte, pentru că ne tratează cu dispreț. Și de ce nu? Suntem atât de ușor de duși de nas că până la urmă am și plătit facturile forțelor de ocupație. Noi îi, tot acuzăm pe palestinieni, însă ar trebui forța de ocupație să plătească, nu contribuabilii noștri. Și eu cred că trebuie să suspendăm acordul de asociere. Însă niciunul dintre nici de Externe nici măcar nu a menționat această posibilitate. Rămâne așadar o întrebare. Unde este politica pe care o aplicăm? Ce politică facem? O avem, e trecută la concluzii și ce facem acum? Cum trecem la fapte? Israelul nu o să facă niciun pas înainte dacă nu este împins de la spate. Mulțumesc, domnule Davis. Are cuvântul timp de minut și jumătate doamna Bradner. Herzlichen Dank, herzlich willkommen an... Mulțumesc. Bun venit, doamnei Ashton! Bine ați venit în noua dumneavoastră funcție. Vreau să adresez mulțumiri pentru rezoluție, pentru concluziile Consiliului, pentru faptul că se vorbește despre posibilitatea uh, creării a două state vecine. Noi credem că și raportul delegației este unul foarte bun și atunci am mai multe întrebări. Vreau să știu care este, uh, în ce stadiu se află acest raport, când va fi el publicat și ce veți face dumneavoastră la Comisie și Consiliul ca să urmați recomandările din acest raport. Și există trei recomandări pe care aș vrea să le citez. În primul rând, să prevenim uh, descurajarea investițiilor europene care ar putea să ajute teritoriile palestiniene și să facem acest lucru prin legislația europeană. Apoi să existe posibilitatea de a uh, eticheta mai bine produsele care provin din teritoriile palestiniene și care ar trebui să aibă acces nelimitat pe piața europeană. Deci, iată niște propuneri concrete. Vreau să știu ce puteți face pentru ca aceste măsuri să devină realitate. Mulțumesc, doamnă Brandner. Brandner, acum are cuvântul domnul Iaric. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnă ministru, vă mulțumesc și apreciez foarte mult intervenția dumneavoastră. Europa are acum două documente esențiale pentru a avea noi inițiative în procesul de pace. În primul rând, curajosul raport al președinției suedeze pe care l-a prezentat doamna Malmström, care cere la abordarea bistatală și reîntoarcerea la bordierele din 67, uh, la frontierele din 87 și apoi uh, șefii de misiune care arată acum autoritățile israeliene au o strategie de demolare a caselor și de colonizare care contravine drepturilor umane. Strategie care um, urmărește um, desprinderea Cisjordaniei uh, pentru a slăbi statul palestinian. Însă aceste lucruri nu vor avea niciun efect dacă nu facem ceva concret. Trebuie să acționăm și pentru a acționa putem suspenda acordul de asociere UE-Israel atâta timp cât direcția abordată de israelieni nu respectă dreptul internațional. Trebuie deci să existe um, uh, măsuri concrete pentru oprirea blocadei Gaza, distrugerea zidului uh, rușinii și întoarcerea refugiaților, liberalizarea tuturor tuturor prizonierilor politici. Și încă vreau să mai adaug aici, s-a menționat eliberarea soldatului Shahid. Sunt de acord, dar Parlamentul nostru trebuie să se pronunțe și cu privire la eliberarea altului uh, cetățen european, franco-palestinian, și mă refer la tânărul Salah Aburi. Deci, da, libertate pentru soldatul um, uh, israelian, dar și pentru cetățeanul european. Mulțumim, domnule Learic, și acum două minute, domnul Busutil. Președinte, permiti-le nibda. Mulțumesc, domnule președinte, dați-mi voie să încep prin a lăuda Consiliul pentru concluzii la care a ajuns. Foarte curajoase aceste concluzii care au fost adoptate săptămâna trecută. Nu cred că am avut vreodată niște concluzii care să fie atât de clare, de îndrăznețe în legătură cu o chestiune atât de delicată din partea Consiliului, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută. Și din acest motiv aș dori să adresez felicitări Consiliului și să vă spun că în acest moment trebuie să trecem la fapte, deoarece situația din Ierusalim face regrese cu trecerea fiecarei zile și nu putem să continuăm în acest mod. Există încălcări ale dreptului internațional și există situații care duc uh, la o suferință din partea multor persoane care sunt evacuate din propriile case, case care sunt apoi demolate și din acest motiv nu putem să tăcem în fața acestor nedreptăți la nesfârșit pentru că dacă vom tăcea, atunci înseamnă că vom transmite un mesaj că dreptul, diplomația și, până la urmă, valorile elementare pe care le sprijinim și aceea de a soluționa conflictele în mod pașnic nu au nicio valoare. Nu cred că ar trebui să permitem să se întâmple acest lucru. Dacă s-ar întâmpla acest lucru în țările noastre, cred că uh, se impune să luăm măsuri și asta prin crearea unei atmosfere corespunzătoare care să insufle încredere ambelor părți uh, că vor exista două state diferite viabile și că acest lucru va duce pacea. M-aș referi la rolul Iordaniei care este unul corespunzător în acest comentariu. Ultimul comentariu pe care l-am făcut mă adresez doamnei Ashton. Aveți o nouă funcție în baza de la Lisabona și este un rol foarte important care ne oferă ocazia ca pentru prima oară să putem uh, identifica o soluție de durată pentru problema Orientului Mijlociu. Aș face apel la dumneavoastră să nu uh, pierdeți, să ne răsim această ocazie. Mulțumesc, domnule Busutil. Timp de minut și jumătate, domnul Croceta. Domnule președinte, Eram la Ramala când am primit vestea că Europa a adoptat o nouă decizie referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu. Am văzut surâsul de speranță a reprezentanților palestinieni. Au fost zile intense de emoție și de suferință care eh, le-am văzut pe fețele copiilor, la geamuri, pe fețele celor de pe străzi, străzi fantomă care nu pot fi traversate de palestinieni. Suferința unei femei de 85 de ani care a fost alungată din casa sa, care a fost ocupată și a fost constrânsă să doarmă în cort într-o grădi- în grădina casei sale. Suferința pe fețele palestinienilor care au construit um, o fabrică, care a fost, o firmă care apoi a fost distrusă de soldații israelieni. Israelul are drept să fie un stat independent independent, dar și palestinienii au dreptul să aibă o patrie, un stat, un pașaport. Decizia Consiliului European ne duce la un pas important înainte, dar trebuie să acționăm urgent. Conflictul dintre Israel și Palestina este vârful icebergului, un conflict mult mai mare. În ultima zi a vizitei, autoritățile israeliene ne-au interzis nouă să, vizit, să ne-au interzis să vizităm fâșia Gaza. Și înaltul reprezentant, eh, doamna Baron Ashton, cred că trebuie să intervină pentru a um, face cunoscut protestul Europei Democratice. Mulțumesc președintelui delegației și tuturor membrilor acestei delegații pentru că în zilele petrecute în Palestina um, am putut vedea care sunt eh, slăbiciunile Palestinei și ei au putut să vadă chipurile unei Europe care vrea și trebuie să facă mai multe. Mulțumim domnului Croceta. Acum un minut are cuvântul domnul Tacula. Arvoisa puhemies, arvoisa comisionari. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, sunt convins că niciun alt reprezentant nu și-a pus problema în ce mod ne-am făcut noi temele la nivelul Parlamentului European dacă nu știm până la urmă ca nimic despre statul israelian care s-a creat în 1947. Cred că interpretarea pe care a dat-o președinția suedeză a Consiliului este cel puțin bizară. Ar trebui să nu uităm faptul că trebuie să ne apărăm valorile. Uh, noi respectăm democrația, drepturile omului și libertatea de opinie, care sunt importante. Israelul este singurul stat democratic din Orientul Mijlociu și nu trebuie să mai creăm încă un stat acolo care să nu fie democratic și care să nu ne împărtășească valorile. Să nu uităm și că această idee de a împărți în două Ierusalimul, ca să fie capitală pentru două state, este de neînțeles. Nu este o soluție pe care să o oferim vreunei alte țări. Trebuie să avem grijă ca Israelul să-și poată menține democrația. Are dreptul să facă acest lucru în propria capitală, iar Uniunea Europeană trebuie să participe la acest proces de pace și, în calitate de uh, diplomat, uh, și uh, trebuie să fim mediatori, nu trebuie să fim judecători să fim doctorul care vindecă rănile. Este uh, regretabil că faptul că acest soldat israelian nu a fost eliberat. Acest lucru ne arată în ce mod Hamasul și în ce măsură împărtășește valorile. E clar că nu le împărtășește și trebuie să ne mobilizăm și trebuie să ne debarasăm de aceste opinii atât de inutile care apar în concluzia Consiliului Israel. Este o democrație, este de acord cu valorile noastre și trebuie să ne apărăm democrația și trebuie să apărăm drepturile oamenilor de a trăi în pace. Această pace poate fi obținută în momentul în care organizațiile teroriste gen Hamas și altele își vor uh, înceta ripostele împotriva statului israelian. Trebuie să combatem uh, pe teroriști și să creăm o posibilitate poporului israelian să existe. Mulțumesc, domnul Tacula, și acum ne i mulțumit, doamna Breppels. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Misiunea Parlamentului european la Ramallah și la Ierusalim a, s-a întors și a redactat un raport, un raport foarte clar, care vorbește despre aceste anexări ilegale din teritoriile palestiniene. Și vreau să știu de ce Consiliul de Afaceri Externe nu trage concluziile care se impun în urma lecturării acestui raport. De ce Uh, chiar raportul Uniunii Europene, nu numai cea a parlamentarilor europeni, nu este luată în considerare. Nu se poate pune sub semnul întrebării chestiunea creării unui stat palestinian, deși pe teren îți dai seama că această perspectivă uh, uh, se îndepărtează din ce în ce mai mult mai mult ca niciodată, Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri, trebuie să arate că este prezentă în regiune și trebuie să avem acorduri, inclusiv în ce privește Ierusalimul de Est. Mulțumesc, doamnă Brepels. Acum are cuvântul uh, domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. Politica Uniunii Europene este cea pe care, alături de NATO și de Statele Unite, am promovat-o pentru a susține Israelul împotriva Palestinei. Concluziile deputaților care au vizitat uh, Palestina au văzut acest lucru și au văzut că li se interzice accesul în Gaza. Putem constata și noi că există o atmosferă de teamă, de ezitare și Israelul își continuă politica de anexare în ciuda solicitărilor internaționale uh, privind crearea unui stat palestinian uh, pe baza frontierelor din 67. Uniunea Europeană își revalorizează relațiile cu Israelul, își reia relațiile cu Israelul, care construiește acest zid al rușinii, al separării. Și totuși noi ne opunem acestei atitudini imperialiste a Israelului. Mulțumesc! domnule Angurakis. Acum un minut și jumătate, doamna Frasicova. Závery z minulotýždňového stretnutia hodnotiť ako nie celkom vyvážené. Navyše mám taký pocit, keďže sa touto problematikou dlhodobo în baza reuniunii Consiliului de săptămâna trecută se înțelege foarte clar că avem de face cu o chestiune de care știm că ne ocupăm de mai mult timp și nu s-au înregistrat progrese majore în acest domeniu de când uh, analizez eu problema și aș dori să spun foarte clar că sunt pe deplin conștientă că ar trebui să jucăm un rol activ în procesul de pace și ar trebui să insistăm ca soluțiile identificate să fie funcționale pentru ambele state astfel încât uh, izraelienii și palestinienii să poată participa la acest proces. Aș dori să fac și eu apel la palestinieni pentru ca ei să participe încă o dată la reuniuni. Pentru că am dorit să ne asigurăm că sunt înlăturate piedicile și, spre exemplu, dărâmarea caselor din Ierusalimul de Est sau uh, acea barieră de separație, toate aceste chestiuni sunt de neacceptat. După cum de neacceptat este faptul că Israelul nu este apărat așa cum trebuie în ceea ce privește activitățile de terorism care sunt îndreptate împotriva acestei țări. De asemenea, aș mai sublinia faptul că trebuie să uh, respectăm prevederea dreptului internațional. Noi, ca europeni, ca cetățeni ai Uniunii Europene, cetățeni europeni, Ă, oferim cu bucurie o mână de ajutor și aș dori să-i urez doamnei baronese Ashton mult succes în gestionarea acestei proiecte în regiune și să ne aducă vești bune. Mulțumesc și acum timp de un minut, doamna Tain. Doamna ministru, doamna înalt reprezentant, domnule președinte, doamnelor și domnilor, eu fac parte din delegația cu Consiliul Legislativ din Palestina. Săptămâna trecută, delegației noastre i s-a refuzat accesul în Gaza de către guvernul israelian. Și noi suntem deosebit de îngrijorați, ne gândim cum vor supraviețui bieți oameni în timpul iernii, dacă, de exemplu, nu li se furnizează energie și apă. Nu mai putem tolera această blocadă impusă de Israel. 90% din populația din Israel poate să-și poartă singură de grijă, este autosuficientă, dar nu este și cazul Palestinei. Dacă Israelul nu-și respectă obligațiile față de uh, populația din uh, Palestina, atunci noi trebuie să luăm măsuri, trebuie să vedem unde ajung banii contribuabililor europeni și dacă într-adevăr cei care sunt cei mai uh, uh, fragili beneficiază de pe urma acestor bani. Acum, doamna Flotra. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să felicit președinția suedeză și pe doamna Malmström pentru aceste concluzii care reiau ceea ce așteptăm cu toții, și anume afirmarea responsabilității Uniunii pentru pacea în regiune pe baza legalității internaționale, lucru esențial. Un an însă după invazia militară din Gaza, mă mir să văd că nu se face nicio trimitere în concluziile dumneavoastră la monitorizarea raportului Goldstone. Uh, care este situația cu privire la acest raport? Consiliul s-a angajat să facă acest lucru, mai ales în ceea ce privește anchetele interne uh, cu privire la diferitele părți implicate. Apoi apreciez faptul că Ierusalimul de Est este considerată ca o capitală a viitorului stat palestinian sau două state, dar lipsește din concluzii uh, concretul sunt menționați șefii de misiune și de aceea cer Comisiei și Consiliului să ne precizeze modalitățile concrete uh, și uh, cu privire la modul în care uh, Uniunea Europeană nu legitimizează anexarea Israelului prin mijloace economice și prin uh, uh deplasarea, strămutarea populației palestiniene. Mulțumesc acum domnul Hawit un minut. Uh, Dați-mi voie să salut prezenta noului înalt reprezentat în uh, această această uh, sală și de asemenea să salut și concluziile fermei partea președinției suedeze. În ceea ce privește raportul Kölstein, aș dori să-l felicit pe domnul Belz în numele președinției pentru că a exprimat apreciere pentru credibilitatea și integritatea raportului Goldstone și cred că pentru doamna Melström n-ar fi rău dacă ar putea să repete astăzi în Parlament ce a spus ambasadorul suedez la Națiunile Unite și anume că Uniunea Europeană îndeamnă Israelul și Palestina să lanseze o anchetă independentă și fiabilă în legătură cu încălcările drepturilor omului în legătură cu conflictul din Fâșia Gaza. Și în sfârșit aș ruga președinția și pe înaltul reprezentant să răspună dacă sunt la curent de poziția adoptată de către guvernul britanic de etichetare alimentelor pentru a face diferența între bunuri care provin din teritoriul palestinian și cele care provin din așezările ilegale israeliene și să ne spună ce planuri au pentru a extinde această recomandare la nivel european. În calitate calitate de alegători putem, oameni care pot face o opțiune, putem alege să plătim un preț. Consumat, ca și consumator nu dorim să subvenționăm în niciun caz conflictul. Mulțumesc, domnule Howitt. Și acum are cuvântul timp de un minut și un minut domnul Tremosa. Moltes gracias, señor president. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că poziția recentă a Uniunii Europene condusă de Suedia și care recunoaște Ierusalimul de Est drept o viitoare capitală a statului palestinian, poate să uh, facă mult rău eforturilor noastre pentru procesul de pace. Sunt două regiuni care au avut mult prea mult de suferiți, care au neapărat nevoie de pace. Deci, eu cred că a anunța o capitală pentru un stat uh, palestinian independent nu este decât o poziție unilaterală și ar fi mai util dacă Uniunea s-ar concentra asupra unor eforturi pentru a instaura democrația în teritoriile palestiniene, de exemplu prin susținerea opoziției care nu se găsește, nu este la putere și nu este aleasă în Parlament. Trebuie să avem niște interlocutori democratici în teritoriile palestiniene. Iar statutul um, Ierusalimului ar trebui să fie negociat uh, pe cale bilaterală între Palestina și Israel. Toată lumea crede într-o soluție bistatală, dar ar fi bine dacă ar exista uh, uh două eforturi pentru a obține o soluție cu două state democratice. Mulțumesc, domnule Tremusa, spune președintele. Acum trecem la procedura catch the eye. Uh, λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία catch the eye. Ο κύριος Γκέλλερ uh, για ένα λεπτό. Mulțumesc. Acum are domnul, cuvântul domnul Gheren în cadrul procedurii catch the eye. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt mulțumit de faptul că barona Ashton este astăzi aici alături de noi și sper că uh, acest lucru se va repeta și pe viitor. Am o întrebare pentru președintele Consiliului cu privire la concluziile Consiliului Ministrilor de Afaceri Externe. Nu se face nicio trimitere la cortetul Orientului Mijlociu. Consiliul nu a ajuns la un acord cu privire la rolul acestui quartet în procesul de pace. Acesta să fie motivul. A doua întrebare referitoare la Hamas. Din păcate, acesta este un grup relevant din punct de vedere politic și în concluzii nu se menționează acest grup. Care este motivul? Mulțumesc. Mulțumesc. Voilà, merci, mulțumesc, domnule președinte, domnul Iaric, dacă a vorbit de doar mai mult decât ți-a timp, atunci o să încerc și eu să mă respect timpul și să merg direct la ținte. Președinția suedeză ne-a învățat cu performanțe din ce în ce mai bune și doamna Cecilia, uh, s-a ajuns să mă ierte pentru sinceritate și au afirmat uh, faptul că Ierusalimul uh, de est să fie, să spunem, capitala viitorului stat palestinian. Acest lucru reprezenta o eroare diplomatică și a, care e destul de răspândit, dacă îmi permiteți un eufemism. În orice caz, e vorba de ceea ce arată această declarație, care se an te pronunță în legătură cu rezultatul final al negocierilor. Mi se pare disprețuitor, mai ales la părțile implicate. Multe sunt statele membre care a profitat de ocazie pentru a se distanța de această primă formulare a textului. Da, aș spune da, de o mie de ori avem nevoie de o capitală deschisă, comună, această împărțire care din 2000 tot auzim, e vorba de parametrii Clinton pentru o pace negociată, un principiu care a fost acceptat de Ehud Barak și nu numai și ne aducem aminte chiar aici în Parlament cu câtă vigoare a fost sprijinit acest punct de vedere de că Ahmed Corei și Avram Ierusalimul de trei ori sfânt. Domnule președinte, vă rog să-mi permite să închei. Este capitala cărților, capitala des- deschise. În orice caz, important este să nu încercăm să impunem aici modul de împărțire, calendarul și nici modalitatea, dar, așa cum s-a spus, ideea este să încurajăm dialogul pentru a permite părților implicate, Palestina și Israelul să ajungă la o concluzie. Nu vă supărați, dar anumiți vorbitori nu mai, au vorbit de două ori mai mult decât s-a dat și au vorbit două minute în loc de unul. Nu puteți folosi două unități de măsură. Chiar nu-mi pasă cât au vorbit ceilalți. Procedura catch the prevede un singur minut și de asta o să mă țin. Le cer scuze celorlalți europarlamentari care au depășit cu jumătate de minut. Nu o să se mai întâmple. Și, de asemenea, aș mai spune ca să audă toată lumea că am cinci nume pe listă, toți cei care sunt trecuți. Aș dori să le cer iertare celorlalți care nu vor ajunge pe această listă și nu vor putea vorbi. Urmează pe listă, deci, doamna Vlad, timp de un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamnele președinte. Concluziile Consiliului sunt o declarație viguroasă din partea Uniunii Europene și este binevenită pentru că își doresc să joace un rol mai dinamic. Sunt de acord Consiliul și Comisia că abordarea unora, și anume de a boicota Israelul, este totuși calea greșită. Nu poți să boicotezi un stat și în același timp să-l chem la negocieri. Poate că abordarea bună este cea din concluziile Consiliului și anume să existe relații bilaterale cu Israelul. Oricât ar fi de tentant, Consiliul nu poate să joace um, în mod greșit uh, cartea influenței pe care o are în regiune. Nu trebuie să fim mult prea motivați de frustrările uneia sau altea dintre părțile implicate, cei care vor sancțiuni, pedepse și așa mai departe a uneia sau altea dintre părți. Este o problemă mult prea complexă. Ar fi bine să existe presiuni europene asupra uh, palestinilor, precum și asupra israelienilor, ei să se întoarcă la masa negocierilor și să ajungă la un acord de pace. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Vago. Domnul Vago. Mulțumesc, domnule președinte nu sunt în favoarea sancțiunilor și amenințărilor. Din potrivă, eu doresc o politică și un dialog constructiv, însă mă tem că adesea s-a spus aici că Israelul este un stat democratic Israelul este un stat care nu are un comportament deloc democratic în ceea ce privește relația cu palestinienii și obiectivul nostru comun este cel de a permite înființarea a două state democratice și sigure care să trăiască învecinate. Doamna Malmström, ați auzit multe propuneri aici pentru o politică mai eficientă și mai constructivă a Uniunii Europene uh, și, din păcate, Israelul continuă să uh, privească Uniunea Europeană ca pe o slabă amenințare, ca pe un tigru de hârtie, nu pe o entitate serioasă pe care trebuie să o abordeze în mod serios. Uh, vă mulțumesc, domnul Stes, un minut. Not here. Mrs. Domnul Staes nu este aici, se pare. Acum, atunci domnul Atkins are un minut. Delegation. Domnule președinte, în calitate de membru al delegației care s-a deplasat în Palestina săptămâna trecută, mi-a fost foarte clar că există oameni de bun simț care sunt de părere că varianta cu cele două uh, state nu are nicio șansă să funcționeze. Pe de parte, ceea ce privește măsurile izraeliene și propunerea de a prelungi și mai mult zidul dincolo de Răsalism de Est, astfel încât să împartă Nord și Sud și Uh, care sunt interesele noastre și ce măsuri vom lua dacă această variantă a statului unic se va transforma în realitate. Și în al doilea rând, aș întreba președinția și dacă doamna Ashton știu în ce măsură opiniile unor oameni de bun simț cu privire la Sherrod au uh, depășit această problemă a quartetului. Aceasta este opinia răspândită în cadrul quartetului. Care va fi poziția noastră pentru a ne asigura că uh, sunt costurile acestei operațiuni vor, se vor, uh, vor fi echivalente cu cele ale efectelor, că efectele sunt zero? Domnul cu un minut de intervenție fără microfon. Eu cred că concluziile Consiliului arătau mai bine în proiectul acestor concluzii pe care le-am văzut în urmă cu o săptămână decât în versiunea definitivă. Hamasul continuă să terorizeze civilii israelieni precum și autoritățile israeliene, autoritățile civile. De ce nu vrem să fim solidari cu uh, Israelul democratic? De ce se vorbește numai despre anexarea Ierusalimului acum, în momente critice? Noi ar trebui să avem o poziție mai echilibrată și să subliniem faptul că în Israel eh, există o adevărată democrație și ar trebui să ne uităm la acordul de asociere, să vedem cum îl putem folosi pentru a inspira încredere statului israelian, care să fie un adevărat partener și să putem să-l aducem la masa negocierilor. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Manstrom în numele Consiliului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru această discuție. Poate ar trebui să încep cu câteva răspunsuri concrete. În ceea ce privește raportul, raportul Goldstern, este un raport foarte important și trebuie să îi analizăm concluziile în detaliu. Uniunea Europeană a solicitat ambii parteneri, atât Israelul cât și Palestina, să efectueze niște anchete foarte concrete, așa cum se recomandă în raport. În ceea ce privește quartetul, se face o trimitere la quartet și se menționează acolo nevoia unei activități mai intense a acestuia în concluzii. În ceea ce privește Hamasul, și discuțiile cu Hamasul. Am avut discuții cu președintele Fayad și cu domnul Abbas și condițiile dialogului cu Hamas sunt foarte clare și nu au fost îndeplinite. Sunt foarte încântată să văd că există un sprijin larg pentru concluzii în rândul dumneavoastră. Evident, există niște nuanțe care au fost prezentate aici, dar este important uh, modul în care sprijinim procesul de pace din Orientul Mijlociu. Cu toții suntem frustrați de faptul că lucrurile avansează acel, așa încet. Uh, noul tip de pace pentru Crăciun vine peste noi aici în Europa, dar acolo în Orientul Mijlociu acest lucru nu se va întâmpla. Am uh, auzit de la președinția suedeză care au fost um, activitatea la părții americane în ceea ce privește negocierile și e foarte important ca UE și SUA să colaboreze. Lucrurile nu s-au întâmplat așa deocamdată, dar cum a spus doamna baroană, trebuie să fim încăpățânați, dar și răbdători. Trebuie să fim consecvenți și să să ne promovăm mesajele pe care le dorim în ceea ce privește Ierusalimul de Est, uh, așezările, aspecte legate de securitate, de puncte de frontieră. Există mai multe detalii în acest sens în concluzii și mă bucur uh, că ați înțeles acest lucru. Aceste concluzii vor sta la baza viitoarei activități a UE și la baza cooperării între instituții. Există o serie de misiuni care au ajutat la sprijinirea creării cadrului necesar păcii în Orientul Mijlociu, mai ales măsuri legate la, de înființarea unui stat independent palestinian, pe care îl sprijinim, la fel cu planul palestinian privind încheierea ocupării și uh, fundarea unui stat ca să trag și concluziile. Trebuie să ajungem la un acord. Toate aspectele trebuie să fie incluse în soluție. Nu putem avea o soluție unilaterală, fiindcă atunci lucrurile nu vor funcționa. Soluțiile trebuie să fie complete, trebuie să uh, includă și relațiile Israelului cu ceilalți vecini, trebuie să existe o portare regională în ceea ce privește conflictul conflictul arabo-israelian. N-am reușit acest lucru, dar am făcut măcar un pas în direcția corectă. S-a ajuns la un consens, dar uh, trebuie să avem o cooperare cu toate instituțiile în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă Malmström, în numele Comisiei. Acum are cuvântul doamna Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi să vă spun că din funcția mea această problemă se va repeta. Eu stau aici pentru că acolo stă Consiliul dacă nu, vă rog să-mi faceți un uh, scaun care să fie la distanță egală, pentru că undeva trebuie să mă tot mut, o să mă mut dintr-un loc în altul. În orice caz, îmi face mare plăcere să mă aflu aici alături de Cecilia și abia aștept să colaborăm. Ceea ce mă uimește pe mine la dezbaterea pe care tocmai am avut-o este că Domnule Atkins, cu excepția a ce ați spus noastră și v-am ascultat cu mare atenție, există o convingere comună că ne interesează existența două state. Există foarte multe patim din partea tuturor parlamentarilor, mai ales dacă îmi dați voie, i-aș răspunde domnului de Rosa și acelor europarlamentari care de-abia s-au întors la fața locului și care au văzut cu ochii lor cât de groaznică este situația acolo, pe teren. Ceea ce este semnificativ în legătură cu concluziile Consiliului este că ele sunt foarte clare și îmi uh, oferă o direcție foarte clară pe care să o urmăm. Însă, în același timp, este foarte clar și doresc să exprim aprecierea adresa președinției, mai există și o frustrare din acest punct de vedere că lucrurile nu merg înainte, o frustrare, chiar dacă există divergențe de opinii, până la urmă este comună dorința de a ajunge la o soluție. Sunt importante nuanțele. Opiniile dumneavoastră sunt importante în legătură cu diferențele, cât și cu asemănările existente. Contează pentru mine în condițiile în care Uh, mă interesează aceste negocieri. Nu am uh, nicio îndoială că avem pe de o parte uh, aceste chestiuni politice. Trebuie să stabilim care este relația. Mă aflu la început și această dezbatere este una extrem de importantă pentru mine și am reținut din această dezbatere, în primul rând, faptul că din partea quartetului se așteaptă să demonstreze că își merită banii și că poate fi relansat. Chiar am discutat cu cei de la Ierusalim, am discutat și cu domnul Winkler care este la Ierusalim și cu domnul Blair și așa mai departe. Și mi se pare foarte important ca acest quartet să funcționeze și să fie revigorat. Mi se pare esențial acest lucru. De asemenea, există o serie de chestiuni în regiune pe care a subliniat și președinția. E vorba de o chestiune mai amplă de celelalte țări care trebuie să participe și ele și Cred că cel mai semnificativ este să vedem ce va face până la urmă însă și Uniunea Europeană. Și cu asta ajung la ceea ce eu numesc uh, dimensiunea practică. Mai mulți dintre colegi uh, au, uh, s-au întrebat, bun, ce face Uniunea Europeană în legătură cu această problemă a etichetelor, dacă acest raport al șefilor de misiune și recomandări pe care le-a făcut, dacă toate aceste chestiuni sunt luate în calcul în mod atent. Până acum am demonstrat sprijin practic pentru cei aflați la fața locului. V-am spus că e nevoie de 1200 săli de clasă, că sunt deficiențe la sistemul sanitar și ne-am luat un angajament ferm în fața ministrului Faed să sporim aceste instituții și în mod deosebit statul de drept. Așadar, se constată că suntem implicați la nivel practic și uh, Uh, activ pentru a identifica soluții, pentru a îmbunătăți situația pentru cei care trebuie să trăiască zi de zi în acele locuri și care se îndreaptă către noi pentru a primi ajutor. Mi se pare că aceasta este chestiunea cea mai practică și mai utilă pe care o putem face. Dați-mi voie să descriu astfel munca noastră. Avem posibilitatea de a interveni la nivel politic și economic. Eu aș dori să asigur o coordonare, o simbioză celor două lucruri, astfel încât să sporim intervențiile noastre pentru a susține scopul nostru, pentru a spori eficiența quartetului și pentru a asigura o coerență a funcționării Comisiei și Consiliului împreună, astfel încât să vorbim pe o singură voce pentru a ca măsurile pe care luăm să fie vizibile la fața locului. Până la urmă se impune să conlucrăm pentru a identifica o soluție și pentru a se ajunge la pace. Jucăm un rol important și sunt ferm hotărâtă ca în numele dumneavoastră, precum și în numele Comisiei și al Consiliului, să ne asumăm pe deplin rolul. Mulțumesc. S-a încheiat dezbaterea la acest punct. Acum Trecem la întrebările orale, mai întâi cea despre măsurile restrictive care afectează drepturile individuale ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dau mai întâi cuvântul doamnei.